Bună ziua tuturor, vom începe cu adoptarea ordinii de zi. Aveți obiecții sau observații în legătură cu proiectul de ordine de zi? Considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. Le deuxième point à l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux des réunions précédentes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 ceea ce qui concerne les communications, moi je n'ai pas de communication. Un zgomot foarte supărător în sistem, de aceea nu se poate lucra din motive tehnice. Oui, il y en a une. D'accord. Vous avez la parole. Uh, thank you, Madam Chairman. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Poate e din cauza vacanței, dar oricum astăzi nu avem informații pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Je vais changer, je vais prendre l'autre. Est-ce que ce micro-là est mieux? Doamna președinte, a schimbat microfonul și mulțumim. Alors, le sixième point à l'ordre du Punctul 6 de pe ordine de zi, mandat pentru trilogul privind proiectul de buget pentru 2012. Comisia noastră pregătește un aviz pentru Comisia pentru Bugete privind mandatul Parlamentului pentru uh, bugetul pentru 2012. Raportor este domnul Görans, căruia îi dau cuvântul acum. Donc, M. Görans, vous avez la parole pour votre... Vă rog, domnule Görans, pentru a ne prezenta proiectul de aviz pentru trilog. Est-ce que je peux vous proposer de... Pot să vă propun să-mi dați 5 minute pentru a mă pregăti și să abordați un alt punct după aceea. Problema este că tot dumneavoastră sunteți vedeta și la punctul următor de pe ordinea de zi. Dar dacă doriți să vorbim mai întâi despre viitorul sprijinului bugetar, putem inversa. Bun, dacă sunteți de acord, vom aborda acum punctul 8. Schimb de opinii cu domnul Charles Gore. Donc c'est une heure, hein, ça va durer à peu près une heure, monsieur Ça vous laisse une heure. Euh, acest uh, punct durează cam o oră. Aveți o oră pentru a vă pregăti. După cum știți cu toții, a patra conferință a ONU privind țările cele mai puțin dezvoltate va avea loc uh, între 9 și 13 mai 2011 la Istanbul. Obiectivul acestei conferințe este uh, evaluarea rezultatelui planului decenal de acțiune pentru țările cel mai puțin dezvoltate, adoptat la Bruxelles în 2001. Și alt obiectiv este adoptarea de noi măsuri și strategii pentru dezvoltare durabilă a țărilor cel mai puțin dezvoltate în următorii 10 ani. Pe data de 3 martie, cu ocazia schimbului de opinii pe care l-am avut cu domnul Diara, subsecretar uh, la ONU, consilier special pentru Africa și înalt reprezentant pentru țările cel mai puțin dezvoltate, a subliniat importanța implicarea Parlamentului în pregătirea acestei conferințe de la Istanbul, mai exact, în revizuirea programului de acțiune de la Bruxelles și identificarea de priorități pentru dezvoltarea țărilor cel mai uh, puțin dezvoltate. Având în vedere implicarea, noastră, implicarea sa în acest proces, este o plăcere pentru mine să urez bun venit domnului Charles Gore, șef al, șef al secției Cercetare și Analiza Politicilor la, diviziune, la Divizia Africa, ă, țării cel mai puțin dezvoltate și programe speciale de la ă, conferința ONU ă, pentru Comerț și Dezvoltare UNCTAD, acronim în engleză. Dânsul uh, um, s-a ocupat de acest subiect între 1999 și 2008. Înainte de a da cuvântul, aș dori uh, să subliniez importanța activității CNUCED în eforturile recente pentru crearea uh, categoriei de țări cele mai puțin dezvoltate ca țări care necesită o atenție deosebită din partea comunității internaționale. Domnule Charles Gore, este o plăcere pentru mine acum să vă dau cuvântul pentru aproximativ 20 de minute. Mulțumesc! Um, thank you very much, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și doresc să vă mulțumesc și pentru cuvintele de apreciere față de munca noastră. Este mare plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici și am uh, considerat că ar fi bine să vă prezint care sunt uh, mesajele principale ale ultimului raport pe care l-am uh, redactat noi, care se numește înspre o nouă arhitectură internațională pentru dezvoltare pentru țările cele mai puțin dezvoltate. Prezentarea mea se va referi la trei întrebări fundamentale. Una dintre aceste întrebări se referă la ce anume s-a întâmplat cu aceste țări cele mai puțin dezvoltate între 2000 și 2010. Apoi, o altă întrebare se, este următoarea, cât de bine funcționează parteneriatul internațional pentru aceste țări și a treia întrebare, ce putem face pentru a îmbunătăți parteneriatul global pentru dezvoltare. Dacă este să vedem ce s-a întâmplat cu țările cele mai puțin dezvoltate în ultimul deceniu, la fel ca celelalte țări au trecut prin acest ciclu de creștere economică și apoi de recesiune. Până în Până la criza financiară din 2008 erau într-o creștere foarte mare. De fapt, rata de creștere um, a PIB-ului în aceste țări era una mai mare decât Uh, rata de dezvoltare în uh, rata de creștere în, uh, în țările dezvoltate. De fapt, era vorba de, de, de atingerea obiectivului care exista pentru aceste țări. Era o rată mult mai mare decât în anii 90 și mult mai mare decât în anii 80. Partea um, negativă este că totuși au, au au, fost, au rezistat mai bine la această criză, însă până la urmă cred că este vorba de o situație înșelătoare, deoarece se reflectă până la urmă revenirea pe piața și uh, prețurilor mărfurilor. Aș dori să spun că acest boom economic nu este atât de bun cum poate părea la prima vedere. Cu, în ciuda creșterii importante, care s-a manifestat, țările cele mai puțin dezvoltate sunt uh, diferite față de uh, țările dezvoltate. Au o dezvoltare foarte mică în ceea ce privește capacitățile industriale și există o rată foarte, uh, nu, nu foarte bună în ceea ce privește înlăturarea sărăciei. Deci există un, o creștere foarte mare economică, pe de altă parte aceasta nu este reflectată în reducerea sărăciei și ar trebui să ne întrebăm de ce se întâmplă acest lucru. Haideți să trecem la următorul uh, diapozitiv. Vedem că există o foarte slabă dezvoltare a capacităților industriale în aceste țări. În ceea ce privește productivitatea agricolă, aceasta progresează foarte încet. Aceste țări au dificultăți foarte mari în generarea unor activități uh, productive în afara sectorului agricol. Și această creștere economică, acest boom, este uh, creat de fapt de, de prețurile la uh, alimente și la uh, materii prime. S-a ajuns de fapt la o foarte mare creștere a importurilor alimentare, s-a ajuns la un volum de 24 de miliarde de euro de dolari în, uh, do- în anul 2008. Pe, urma, pe următorul diapozitiv vedem că care este situația uh, cu sărăcia. 53% din populație trăiește cu mai puțin, din, uh, cu mai, mai puțin de 1 dolar și 25 de cenți pe zi. După părerea noastră, este vorba de o trăime din uh, totalitatea populației care uh, este extrem de săracă, o populație care, trăiesc, uh, care, care trăiește în aceste țări cel mai puțin dezvoltate. Dacă este să trecem la următorul diapozitiv, vedem care este situația legată de, de obiectivul mileniului de, de reducere a sărăciei. Uh, un lucru important este următorul. În anul 1994 a existat un punct de turnură. În ce sens? Incidența sărăciei a crescut până la data respectivă. După uh, datele noastre s-a ajuns la acest apogeu la 60% în 1994 și de atunci uh, se manifestă o scădere uh, care s-a accelerat după anul 2000. Deci cred că până la urmă este o, o, un lucru pozitiv, incidența sărăciei scade, însă acest ritm este foarte este mult, mult mai mult prea încet față de obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Deoarece se întâmplă acest lucru, de fapt, um, tot mai mulți oameni trăiesc în sărăcie în țările cele mai puțin dezvoltate, în ciuda incidenței reduse de sărăcie. După părerea noastră, um, cei care trăiesc cu mai puțin de un dolar pe zi sunt de două ori mai mulți în 2007 decât au fost în 1990. Uh, Dacă este să ne uităm la următoarele două diapozitive, putem vedea care este progresul în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare ale mileniului în uh, țările cel mai puțin dezvoltate și acestea, desigur, din păcate, nu vor fi atinse majoritatea acestor obiective. Întrebarea care se pune este următoarea. Care este ce am putea face pentru a crește rata de reducere a sărăciei? Și acesta este un mesaj crucial pe care aș dori să-l înțelegeți. Acest diapozitiv vă arată că provocarea principală legată de dezvoltare a țărilor cel mai puțin de dezvoltate se, se leagă de Uh, crearea de locuri, locuri de, de muncă pentru uh, populația din ce în ce mai mare. Nu va exista nu va exista o îmbunătățire a situației dacă nu se creează locuri de muncă productive. Întrebarea este cât de mare este această provocare și pe acest diapozitiv vedeți două exemple din Mali și din Madagascar. Ce ne spun aceste numere? Ne spun, ne arată că forța de muncă crește. Și de fapt aici este vorba de, uh, de o proiecție democratică, este vorba de numărul oamenilor care va exista uh, în 50 uh, de ani. Ce vedeți în Mali, în 2005 exista 171.800 de persoane care intrau pe piața de muncă. Acest număr va crește an de an și va ajunge la un apogeu în anul 2045, când vor fi 447.800 uh, de de uh, persoane care vor intra pe piața uh, muncii. Așadar, dacă ne dorim reducerea sărăciei în Mali, trebuie să creăm în 2005 171.800 de locuri de muncă productive și acest uh, număr trebuie să crească uh, în continuu. În, în uh, Mali există acest apogeu în 2045, în Madagascar în 2035. Deci aceasta este uh, mărimea uh, provocării pe care o avem în față. Pe următorul diapozitiv vedem uh, alte provocări. Există șapte milioane de persoane care intră pe piața de muncii, pe piața de muncă din 2005 până în 2015. Dacă nu vom crea locuri de muncă productivă și gospodării, atunci va ajunge la situația în care se va crește sărăcia, se ajunge la situația în care uh, din aceste țări se va manifesta un flux migratoriu mai mare și până la urmă o combinație de fapt între aceste două lucruri. Aceasta este cea mai mare provocare. Următorul diapozitiv adaugă, de fapt, o altă, o nouă dimensiune la această provocare, care reprezintă un aspect cheie pentru următorul deceniu. În anii, uh, în deceniul 80, în deceniul 90, uh, majoritatea oamenilor care intrau pe piața muncii erau absorbiți, absorbiți în sectorul agricol. Cum s-a întâmplat acest lucru? Pur și simplu Uh, se, se extindea suprafața arabilă folosită. Ei bine, acest uh, mecanism de absorție a forței de muncă nu uh, funcționează din ce în ce mai, mai puțin eficient. S-a ajuns până la urmă în situația în care nu mai există suficient teren la dispoziție și chiar dacă există acest teren, oamenii nu mai au, nu mai au resursele necesare pentru a-l prelucra. Așadar, are loc o tranziție în cadrul căreia tot mai mulți oameni, tot, tot mai multe persoane caută locuri, locuri de muncă în afara sectorului agricol. Desigur, sectorul agricol este sectorul cel mai important în aceste țări, însă din ce în ce mai mulți oameni caută un loc de muncă în afara acestui uh, sector tradițional. Pe lângă ceea ce s-a întâmplat în sectorul agricol, țările cele mai puțin uh, dezvoltate au avut și au dificultăți foarte mari în crea locuri de muncă uh, productive în alte sectoare, fie că este vorba de servicii sau de industrie. Deci trebuie să, să vedem cum, cum va evolua acest uh, fenomen cu oamenii care sunt, de exemplu, din ce în ce mai prezenți în, în zonele urbane. În plus, uh, acești oameni se confruntă cu noi uh, dificultăți și aici am o imagine care <laughs> cred că ilustrează foarte bine uh, realitatea. Vedem foarte bine care sunt consecințele schimbărilor climatice și în plus care este situația cu prețurile la alimentele de bază, prețuri care sunt foarte volatile în ultimul timp deci există o provocare legată de locurile de muncă, există provocările impuse de către schimbările climatice și există apoi și o provocare legată de guvernanță. Este, acest aspect este unul cheie și aș dori să subliniez aici uh, faptul că cuvântul necesar în mod imperativ este nevoie de o schimbare de guvernanță. Până la urmă, este vorba de um, totul poate fi redus la resurse financiare. Așa cum am arătat pe acest uh, diapozitiv, uh, PIB-ul uh, pe cap de locuitor este de 1,59 în uh, aceste țări cele mai puțin dezvoltate și uh, consumul uh, pe gospodărie pe cap pe zi este de 1 dolar și 14 cenți. Acest lucru înseamnă că în aceste țări există 40 de cenți uh, disponibili pe persoană pentru uh, investiții publice și private și pentru funcționarea guvernelor respective. Ei bine, de fapt, se cheltuiesc 20 de cenți pe persoană în fiecare zi cu, pe costurile legate de funcționarea uh, guvernelor. Numărul de jos este de fapt uh, numărul care există în țările uh, dezvoltate. Ei bine, aici există 20 de dolari pe persoană pe zi. Și trebuie să vă imaginați care este situația în aceste țări cele mai puțin dezvoltate, unde încearcă să facă același lucru cu 20 de cenți. Deci există 45 de cenți pe, pe, persoană pe, pe zi pentru investiții publice și private și pentru uh, funcționarea guvernului. Deci uh, se pune întrebarea cum pot funcționa aceste guverne. Eu am fost în Nepal în uh, urmă cu câteva săptămâni. Un coleg care era subsecretar de stat în Nepal câștiga 300 de dolari pe zi și acesta la nivel de subsecretar de stat. 300 de dolari pe zi. Deci așa funcționează aceste, aceste guverne. Acestea sunt uh, provocările legate de locurile de muncă, de noile provocări uh, globale. Haideți să vedem cum a funcționat însă acest parteneriat și mesajul pe care aș dori să vi-l uh, transmit este că s-au înregistrat progrese. Programul de acțiune de la Bruxelles, care a fost stabilit în această clădire în urmă cu 10 ani, de fapt a fost mult mai eficient decât primele uh, două anterioare programe uh, de, acțiune. A fost mult mai eficient. Primul uh, program pentru țările cele mai puțin dezvoltate um, se baza pe dezvoltare um, sprijinită de, uh, a, a statelor și apoi până la urmă s-a ajuns la situația în care acest uh, program a fost irelevant. În cadrul acestui uh, program, țările cele mai puțin dezvoltate s-au angajat că vor face liberalizări uh, fundamentale, însă acest program de acțiune a fost pus în aplicare într-un mod as- asimetric. Uh, în sensul că ajutorul uh, pentru dezvoltare, de fapt, a scăzut în mod dramatic pentru aceste uh, țări. Ultimul program de acțiune, în cadrul acestuia a existat un parteneriat eficient sau un parteneriat mai eficient. Însă când am revizuit măsurile uh, specifice create pentru țările cele mai puțin dezvoltate, am văzut că acestea până la urmă au uh, avut efecte simbolice și nu practice. Și haideți să trecem la următorul diapozitiv. În programul de acțiune de la Bruxelles s-au prevăzut 156 de acțiuni um, la care țările cele mai puțin dezvoltate s-au angajat și um, 178 de angajamente din partea partenerilor dezvol de dezvoltare. Ne-am, uh, ne-am uh, concentrat asupra 8 măsuri cheie. Uh, e vorba de diferitele concesii, acorduri uh, um, și uh, pre uh, acces preferențial la piețe pentru țările cele mai puțin dezvoltate, cum ar fi uh, um, acordul totul în afară de arme. Și în comparație cu evaluările făcute uh, din când în când, rezultatul este același și anume că beneficiile pentru dezvoltare au fost limitate. Uh, din, uh, parțial din cauza modului în care au fost gândite măsurile și parțial din, din cauza um, faptului că nu au fost bine implementate. Uh, nu voi intra în detalii acum, așa că aș dori să trecem mai departe. Trecem uh, puțin mai departe în prezentare acum, pentru a nu intra în detalii. Considerăm că aceste măsuri speciale pentru țările cel mai puțin dezvoltate funcționau în cadrul unui regim de dezvoltare mai larg cum ar fi agenda de acțiune de la ACRA, și uh, s-au constatat uh, și anumite puncte slabe legate de aceste regimuri economice globale care, credem noi, au avut repercusiuni negative asupra celor cele mai puțin dezvoltate. De exemplu, nu a existat o politică internațională pentru bunuri, și uh, bunurile, comerțul cu bunuri este foarte important. De asemenea, considerăm că și condițiile pentru ajutor uh, erau dificil de respectat. Deci, dacă evaluăm uh, parteneriatul actual, putem să tragem concluzia că lucrurile funcționează mai bine. Dar măsurile specifice pentru țările cele mai puțin dezvoltate au avut mai mult uh, un rezultat simbolic decât practic și um, consecințele lor uh, au uh, fost diminuate de regimuri economice globale care nu sunt adecvate pentru acestea. Așa că acum aș trece la al treilea aspect care cred că este cel mai important pentru noi toți și anume cum să îmbunătățim sprijinul internațional în următorii de 10 ani pentru țările cele mai puțin dezvoltate. Ce putem face pentru a îmbunătăți acest parteneriat global? Aceasta este problema noastră numărul unu în momentul de față. Și Există diferite puncte de vedere în legătură cu um, răspunsul la această întrebare, dar noi considerăm că E nevoie de, un schi- de o schimbare de paradigmă. Avem nevoie de o nouă abordare. Poate că e prea pompos când spun acest lucru, dar de fapt lucrurile pot fi simple, pot fi explicate simplu. Dacă evaluăm potențialul neatins ale acestor țări, și nu doar situațiilor umanitare, nevoilor umanitare. Toate aceste persoane care intră pe piața muncii reprezintă un potențial creativ enorm, așa că prin Întrebarea numărul unu este cum putem să folosim acest potențial, ce putem, uh, cum putem transforma o povară demogra- demografică uh, într-un avantaj comparativ pentru aceste țări cele mai puțin dezvoltate. De aceea noi considerăm că trebuie să ne concentrăm pe dezvoltarea capacităților de producție. Dar această modificare nu se poate baza doar pe ajutor. Avem nevoie de abordare mai largă, cu aspecte comerciale, tehnologice și investiții. Și această abordare mai largă trebuie să, să dea posibilitatea țărilor cel mai puțin dezvoltate să ia propriile lor decizii și să le îmbunătățească și uh, capacitatea lor de administrare la nivel de stat. Abordarea Aid Plus, ajutor plus, necesită mai multă coerență a politicilor între uh, măsurile specifice pentru țările cele mai puțin dezvoltate și regimurile globale, generale. În fine, trebuie să se îmbunătățească cooperarea pentru dezvoltare între Sud și Sud, deci uh, între diferitele țări din Sud, ca un plus care să se adauge la cooperarea Nord-Sud. Am uh, formulat aceste principii în ceea ce numim o nouă arhitectură internațională de dezvoltare pentru țările cele mai puțin dezvoltate, bazate pe anumite principii pe care le-am evocat aici pe acest uh, slide și pe mai mulți piloni. Finanțare, comerț, bunuri, tehnologie și adaptarea la schimbările climatice. Am uh, propus acțiuni cu obiective măsurabile în toate aceste domenii, dar în încheiere aș dori să mă concentrez asupra unui singur, unei singure acțiuni în domeniul IMM-urilor. E vorba de modul în care ajutorul poate fi folosit, mult ajutor în momentul de față, se adresează sectoarelor sociale și nu sectoarelor productive. Așa că o provocare majoră este Um, să reușim uh, să direcționăm mai mult ajutor înspre producție pentru a crea locuri de muncă. E vorba de ajutor pentru construcția de infrastructuri. De exemplu, rata electrificării în aceste țări sunt, este foarte scăzută și Cred că se poate face mult uh, pentru a folosi în mod tradițional um, ajutoarele pentru a crea infrastructură, dar există și alte modalități de a folosi ajutorul, de exemplu, prea uh, în a ajuta la construcția unor capacități inovante în întreprinderi mici și mijlocii în aceste țări. Astfel se pot oferi microcredite E vorba de injectarea de fonduri în întreprinderile mici și mijlocii, care astfel vor avea rolul de lideri în acest proces de creare de locuri de muncă în afara sectorului agricol. Și în același timp, trebuie să îmbunătățească și productivitatea agricolă și pentru asta e nevoie de cercetare și dezvoltare. Am uh, pus uh, accentul pe acest pilon pentru că știu că vă interesează, dar propunem și alte măsuri pe care le-am uh, le-am reunit pe o foaie. E vorba de ajutoare pentru îmbunătățirea producției agricole, conform acordurilor de la Doha, îmbunătățirea piețelor bunurilor, um, pentru ca aceste țări să aibă mai, um, venituri mai mari din exporturile de bunuri, de asemenea și finanțarea pentru măsuri în lupta împotriva schimbărilor climatice. Aș dori să trecem la penultimul slide. Iată care a fost coperta raportului nostru este um, un tablou al unui pictor din Haiti și am pus această copertă pentru um, a ilustra vulnerabilitatea enormă a țărilor cele mai puțin dezvoltate. Dar credem de asemenea că criza financiară economică globală a fost o catastrofă pentru aceste țări, uh, la fel de mare ca și un cutremur care nu doar devastează aceste țări, dar oferă și oportunități de reconstrucție, de un nou început și considerăm că intrăm într-o nouă eră a dezvoltării. Criza economică și financiară reprezintă un punct de ruptură, de tranziție și de aceea trebuie acum să avem abordări noi la toate nivelurile, inclusiv pentru țările cele mai puțin dezvoltate. Um, există uh, alături uh, de sindromul uh, a fi prea mare pentru a greși și sindromul a fi prea mic pentru a conta. Și acțiunea pentru țările cele mai puțin dezvoltate cred că reprezintă uh, un sentiment că aceste țări ar fi relevante uh, pentru sistem, dar până în uh, 2000 2017, aceste țări vor avea un miliard de oameni. În 90 au avut 500 de milioane de locuitori și au resurse naturale foarte uh, mari, au un potențial enorm care se pierde astăzi. Sunt vieți pierdute și Ia, acesta este potențialul pe care trebuie să încercăm să îl folosim la Istanbul. Mulțumesc! Dau acum cuvântul domnului lui Michel, membru eminent al grupului de înțelepți de la ONU pentru a sprijini aceste măsuri. Vă rog, domnule Michel. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau deja să vă rog uh, să mă scuzați că va trebui să plec foarte repede, dar trebuie să merg la vot în Comisia Libe. Mai întâi doresc să-l felicit pe domnul uh, Charles Gore pentru această prezentare remarcabilă. Am văzut câte argumente ne-a prezentat pentru a mobiliza decidenții din cadrul comunității internaționale care par oarecum obosiți în ceea ce privește ajutorul financiar acordat ărilor cele mai puțin dezvoltate. Să vorbim de Istanbul. Într-adevăr, am lucrat mult cu un grup de persoane desemnate de domnul Ban Ki-moon pentru a pregăti această reuniune și primul lucru pe care trebuie să-l punem în evidență este faptul că Istanbul trebuie să aibă o valoare adăugată față de Bruxelles. Acesta este motivul pentru care am vrut să, cir- cir- să introducem recomandările grupului nostru în acțiuni cu privire la care suntem siguri că cu un minim de voință politică și de mijloace, ar fi utile în reducerea cu jumătate a numărului de țări cele mai puțin dezvoltate până în anul 2020. Trebuie să subliniem totuși uh, dezvoltările pozitive din ultimul deceniu și ameliorarea indicatorilor de dezvoltare umană, dacă ne gândim, de exemplu, la sănătate, educație, acces la apă potabilă, egalitatea între sexe. Putem spune că în aceste domenii au existat uh, progrese, nu suficiente, dar veritabile totuși. În această perioadă, Ajutorul public pentru dezvoltare s-a dublat. Investițiile directe străine s-au, uh, au crescut de patru ori Serviciile au un deschi, acces mai deschis la partenerii din alte țări, grație regimului de tratament preferențial. Volumul datoriei a fost scăzut substanțial, grație unor uh, inițiative precum uh, țări săraci foarte îndatorate și grație inițiative internaționale pentru reducerea datoriei. Dar domnul Gor a arătat că, în ciuda acestor avansuri, uh, unele dintre ele uh, sunt uh, ajunse din urmă de natura gravă a situației și problema rămâne una alarmantă. Într-adevăr, există mai multe țări uh, cel mai puțin dezvoltate decât în 10 cu 10 ani în urmă, un număr mare dintre ei trăiesc mai puțin de 2 dolari pe zi și nu, nu poate să ni se pară tolerabil acest lucru. Eu aș dori să mă concentrez pe o serie de puncte care au fost discutate mai puțin pentru că nu are sens să re- mă repet uh, cu ceea ce a spus colegul meu. Dar aș dori să vorbim puțin despre guvernanță și ceea ce se înțelege prin guvernanță. Pentru că până acum nu a avut o de- definiție prea precisă a acestei guvernanțe. Din punctul meu de vedere, ea nu se referă doar la lupta împotriva corupției, ci la puterea și la capacitatea unui stat uh, de a oferi cetățenilor servicii într-un mod imparțial, astfel încât să le permită să locuiască, să trăiască în uh, condiții decente. Cred că avem nevoie de decizii care să spună foarte clar ceea ce vrem noi să spunem. Din acest punct de vedere, astăzi, un număr de state membre pun în discuție ca mijloc de ajutor public pentru dezvoltare, așa numitele uh, ajutoare generale sau sectoriale. Uh, pe mine mă îngrijorează acest uh, mijloc, pentru că în lumea globală pe care o cunoaștem astăzi, care nu mai are decât un model economic, toată lumea știe, sunt liberal, dar sunt o persoană lucidă și încerc să fiu onest și este clar că liberalizarea piețelor și această viziune uh, destul de limitată, consensul de la Washington, vedeți, implică totuși faptul că astăzi se constată că nu există o liberalizare fără, uh, fără un control și redistribuție a prosperității create. Prin urmare, ajutoarele bugetare am reușit ceva mai bine decât aceste ajutoare uh, bugetare generale și sectoriale pentru consolidarea altor state și pentru a le permite să-și organizeze serviciile uh, sau să impună și doamna președinte a discutat foarte mult acest subiect, este un angajament pe care și l-a luat, fiindcă fără state organizate și cu capacități este foarte dificil să direcționăm uh, resursele naturale, veniturile din resurse naturale, de exemplu. Și atunci, de aceea mi se pare importantă această noțiune de guvernanță și de ajutor bugetar. Aș dori să întreb pe Charles Gold ce crede el despre aceste ajutoare bugetare vis-a-vis -vis de anumite state membre europene care sunt din ce în ce mai reticente și folosesc acest lucru ca pretext pentru a reduce um, aceste ajutoare publice pentru dezvoltare. Este important să spunem acest lucru. Observ totodată că revenim la această obsesie a creșterii. Și eu sunt obsedat de creștere, bineînțeles, pentru că fără creștere dezvoltarea nu este posibilă. Dar creșterea poate fi de două cifre, dar în timp ce uh, sărăcia poate să crească și ea. De ce? Pentru că creșterea trebuie să se facă echitabil. Pentru că dacă nu, fie cei mai bogați se îmbogățesc, fie cei mai săraci sărăcesc și mai mult. Și atunci, din acest punct de vedere, în abordarea acestui grup al Națiunilor Unite, am încercat să conceptualizăm ceea ce am numit noi ideea unui contract. Un contract care să aibă obiective de guvernanță și criterii de guvernanță, bineînțeles, cu un ajutor concentrat pe strategii de productivitate care să permită crearea de bogăție, desigur, cu ideea uh, creării unei mici clase medii, microcredit, acces la credit și așa mai departe și utilizarea, unde este posibil, a veniturilor din resurse naturale care trebuie reinjectate în genul acesta de economie, în primul rând. Iată câteva considerații, dar uh, aș dori să ascult și părerile domnului Charles Gore din acest punct de vedere. Sigur că eu caut aliați pentru a-i convinge pe europeni că nu trebuie să abandonăm, nu e momentul potrivit să abandonăm sau să dăm deoparte noțiunile de ajutor bugetar general și sectorial. Eu mă tem de acest lucru. Nu spun că trebuie să, luăm, să ne luăm precauții, ci, ci tocmai de aceea am venit cu această idee a unui contract cu rezultate și criterii, rezultate și criterii vizibile. Al doilea element Asta nu înseamnă că nu putem face toate acestea dacă nu continuăm să creștem mijloacele de ajutor public pentru dezvoltare. Dar astăzi citim că ajutorul public pentru dezvoltare depinde de rezultate. Spunem tot timpul că am dat o grămadă de bani și până la urmă nu am reușit nimic pentru că situația rămâne catastrofală. Dar este evident că uh, nimeni nu se întreabă unde am fi fără tot, dacă nu am fi dat uh, toți acești bani. Trebuie să schimbăm, după părerea mea, atât strategia cât și mijlocul de uh, metoda prin care facem dezvoltare, punând accentul pe consolidarea acestor state, deci problema creșterii ajutorului public pentru dezvoltare se pune și mă refer aici la noile surse de finanțare, cum ar fi taxa pentru uh, tranzacțiile financiare internaționale, pe care eu aș dori să o folosim mai bine pentru dezvoltare decât pentru crearea unui fond care să permită celor care au creat uh, aceste probleme financiare să își adopte și mai multe riscuri și să fie ego- și mai egoiști, ca să nu spun chiar indecenți. Deci și acest aspect mi se pare important. Nu o să continui mai mult pentru că s-a spus deja esențialul și vreau să dau și celorlalți posibilitatea să intervină. Așadar, guvernanță, stat, ajutor public pentru dezvoltare, cum putem să inițiem o adevărată relație de parteneriat veritabil cu aceste țări și cu guvernele lor și cu donatorii? Iată o întrebare importantă. Și ultima întrebare, ultimul aspect, este că trebuie să consolidăm colaborarea Sud-Sud. Trebuie să aprofundăm acest uh, aspect. Nu trebuie ca uh, prin această aprofundare să ajungem la o colonizare a puterilor emergente. Pentru că există o serie de realități etice de care trebuie să ținem seama. Mulțumesc. Dau acum cuvântul uh, domnului Guerrero. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim domnului Gor pentru prezentare. și mulțumim și Organizației Națiunilor Unite pentru munca depusă uh, pentru organizarea acestei conferințe de la Istanbul. Am ascultat cu atenție la prezentarea dumneavoastră și la observațiile domnului Michel și nu voi repeta subiecte care au fost deja discutate și cu care sunt de acord. Aș dori doar să revin la câteva aspecte. Mai întâi, faptul că există o literatură economică în care se explică faptul că această criză economică cu care ne confruntăm este una care afectează țările dezvoltate, care a lovit uh, lumea uh, occidentală, liberalizată, și nu a lovit țările emergente sau mai puțin dezvoltate în, ase- în aceeași măsură. Sigur că este o idee total greșită și neadevărată. Există o serie de motive pentru care așa stau lucrurile. Mai întâi, uh, există index ai uh, creșterii economice pe care multe țări i-am considerat extraordinar, de exemplu o creștere a PIB-ului cu 3%, dar această creștere este total inadecvată pentru pentru a păstra nivelul de dezvoltare din multe țări sărace. Ei au nevoie de o creștere a PIB-ului mult mai mare pentru a continua la același nivel de dezvoltare. De curând, o delegație a acestei comisii a fost în Brazilia, iar eu am fost prezent acolo și am văzut că această țară reprezintă o mare poveste de succes în lupta împotriva foametei, sărăciei și excluziunii. Mi s-a spus că dacă, scăderea, dacă creșterea ar scădea de la 6 la 4%, multe dintre realizările Braziliei ar suferi din cauza acestei scăderi. Cu alte cuvinte, aceste țări au nevoie de niveluri de creștere foarte mari și puternice pentru a absorbi și a răspunde noilor nevoi care apar datorită creșterii populației, sau datorită unui noi factor pe care dumneavoastră i-ați și subliniat, faptul că e nevoie de locuri de muncă pentru o populație activă al cărui număr crește an de an. Cred că știm cu toții că pentru a aborda această provocare cu fațete atât de multiple, uh, nu este suficient să desfășurăm uh, strategii tradiționale. Sigur că trebuie să continuăm cu aceste politici și chiar să creștem. De al Ajutorul pentru dezvoltare. Dar acest ajutor pentru dezvoltare, chiar dacă ar funcționa foarte bine și în anii care vor veni, nu ar fi suficient pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului pe care le avem în vedere. Vrem să reducem discriminarea, să creștem accesul la educație, să reducem discriminarea uh, de gen de care suferă femeile, dar, chiar și așa, ne vom confrunta cu probleme cheie de dezvoltare, chiar și dacă atingem toate aceste obiective pentru că noi nu am abordat decât efectele și nu cauzele. Am oferit un tratament fără să promovăm o sănătate economică dinamică în acele țări pentru ca ele să poată să-și rezolve propriile probleme pe care noi încercăm să le blocăm cumva prin acest ajutor pentru dezvoltare. trebuie să uh, ținem seama de progresul uh, Organizației Mondiale a Comerțului de la Doha, să ne asigurăm că țările cu venituri reduse pot să crească mai bine, să furnizăm ajutor tehnologic acestor țări, astfel încât ele să se poată dezvolta, să-și dezvolte capacitățile de producție, după cum a spus domnul Michel, și sunt convins că uh, și domnul Gor va spune același lucru. Trebuie să creștem susținerea bugetară pe care o oferim, pentru că astfel oferim resurse, dar totodată cerem acestor țări să-și dezvolte guvernanța și sistemul de uh, administrare publică. Acestea sunt căi diferite care sunt toate necesare și care trebuie toate abordate. Este un uh, aspect cheie al acestei comisii. Trebuie să ne păstrăm o perspectivă mai largă. E necesară o, o gamă întreagă de acțiuni. Dar nu trebuie să reducem ajutorul uh, oficial de dezvoltare și nu trebuie să folosim această uh, perspectivă largă pentru a reduce acest uh, ajutor pentru dezvoltare. Cu alte cuvinte, nu putem reduce ajutorul oficial pentru dezvoltare doar pentru că instrumentele de cooperare pe care le folosim devin mai complexe și mai vaste. Aș dori să mă opresc aici. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezentare. Sunt de acord cu ceea ce a spus cu privire la cooperarea Sud-Sud. Știm că există riscul ca puterile emergente să pună bețe în roate acestei cooperări, dar Trebuie să cultivăm cooperarea interregională. În America de Sud este foarte important să asigurăm această cooperare sud-sud, pentru că ea se leagă de cultivarea identității regionale și a aspirațiilor politicile care merg dincolo de simpla cooperare. Mulțumesc! Doamna Teocaru, vă mulțumesc, doamna președintă. Și eu voi fi reprezentată în, voi fi prezentă la întâlnirea de la Istanbul și mă întreb dacă într-adevăr s-a schimbat ceva aici la Parlamentul European. Din câte știu eu, noi vom avea statut de observatori la Istanbul și astfel vom avea uh, posibilități reduse de a exercita o influență reală. Eu am avut sentimentul că în timpul uh, prezentării domnului Gor uh, am auzit elemente pozitive, dar și elemente negative. Unele concluzii sunt următoarele. Dezvoltarea trebuie continuată, ajutorul pe care îl uh, punem noi la dispoziția acestor uh, țări, din păcate, nu a dat rezultatele bune până în acest moment. Aș fi de acord cu domnul uh, Michel este vorba de evoluții care au fost total dezechilibrate până acest moment și de aceea se ajunge la creșterea numărului săracilor. Desigur, există o creștere demografică și în același timp o creștere a, um, a cifrelor reale a celor săraci. Într-adevăr, este foarte important uh, să știm ce înseamnă o, o bună guvernanță. Acest lucru depinde de, de regiune până la urmă. Așadar, ne-am face următoarea propunere. Ar trebui să spunem că, foarte bine, ajutorul pentru dezvoltare trebuie să se refere la societate, trebuie să fie create spațiile unde uh, se poate manifesta o asemenea dezvoltare și noi am văzut că ceea ce ar trebui să se întâmple, ceea ce se întâmplă în Haiti, este o evoluție în uh, anumite domenii care ar putea să preia un rol de pilot pentru alte domenii. Așadar, dacă am putea să ne concentrăm pe anumite domenii, am putea obține mai degrabă anumite rezultate. Și acest lucru poate fi văzut, de exemplu, în Maledive, în insulele Maledive, dar și în alte regiuni ale lumii. Deci acolo vedem că este foarte greu să ajuți um, societatea în ansamblu ei să progreseze. Deci, cred că ar trebui să analizăm foarte clar care sunt uh, avantajele strategice pentru fiecare țară și apoi să ne stabilim um, lucrurile importante. Apoi există anumite uh, factori pe care nu putem să îi măsurăm, de exemplu corupția și altele. Uh, la parole este Berman. Domnul Berman are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în engleză, din politețe față de domnul Gore. Îmi pare foarte rău că am întârziat și nu v-am ascultat de la început, însă mi se pare că ați, ne-ați spus lucruri foarte interesante și ne-ați dat speranță pentru ceea ce se va întâmpla la Istanbul. Aș dori să spun că sunt foarte de acord cu cele spuse de uh, colegul nostru Michel pe marginea guvernanței și aș dori să vă pun câteva întrebări. Da, într-adevăr, um, ajutorul oficial pentru dezvoltare ar trebui să ajungă la nivelurile pe care le-am promis și încă suntem departe de acestea. În al doilea rând, aș dori să ne spuneți mai multe lucruri legate de abordarea legată de prețurile bunurilor și cum afectează aceste prețuri țările cele mai puțin dezvoltate. Apoi, când, sau dacă este să vorbim despre guvernanță, mi se pare frapant că în aceste cinci puncte ale noii arhitecturi, guvernanța nu este reflectată. Și mă întreb de ce s-a întâmplat acest lucru. Pentru, este vorba de un domeniu prea sensibil pentru a putea fi discutat în mod deschis. Există prea multe state membre ale Organizației Națiunilor Unite care nu își doresc o guvernanță deschisă sau există pur și simplu alte motive? Știți foarte bine că dezvoltarea nu poate fi separată de, de nedreptatea socială și pentru a aborda acest lucru ai nevoie, avem nevoie de un, de un stat care să funcționeze, este nevoie de un stat de drept um, în care legea să fie egală pentru toată lumea și în plus lumea trebuie să fie uh, responsabilă. Um, cei care guvernează trebuie să poată să fie trași la răspundere. Și această răspundere este absolut necesară dacă ne dorim rezolvarea nedreptății sociale. Și dacă dorim scoaterea din sărăcie a populației din aceste țări. Pentru mine este așadar, repet, frapant faptul că guvernanța nu se regăsește printre acei cinci piloni pe care i-ați amintit dumneavoastră pentru noua uh, arhitectură. Apoi, în ceea ce privește coerența, uh, dacă dai un lucru cu o mână și îl iei apoi cu cealaltă mână, este, acesta este, cred, o metaforă bună care explică exact ceea ce ar trebui să înțelegem prin uh, coerență și coordonarea politicilor. desigur, interesele noastre industriale, capitaliste, nu sunt uh, influențate și nu, nu sunt influențate de un regim dictatorial. Dar nu putem să scoatem oamenii din sărăcie sau să credem că scoatem oamenii din sărăcie, lăsând în același timp familii care conduc, uh, familii foarte bogate care conduc uh, țările respective. Cam atât am dorit să vă spun. Vă mulțumesc. Doamna Crețu. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc și pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Da, sunt și eu aici. Și aș dori să vă felicit și eu pentru Uh, raportul pe care l-ați redactat în cadrul acestei conferințe. Nu aș dori să mă refer la toate cele afirmate deja de colegii noștri. Aș dori să spun că la ultima sesiune plenară Parlamentul European a, a, a adoptat o rezoluție referitoare la țările cele mai puțin dezvoltate. În această rezoluție am subliniat necesitatea de a ne concentra mai mult pe rezultate, să formulăm indicatori clari uh, pentru a reduce cu 50% țări, uh, numărul țărilor cele mai puțin dezvoltate până în anul 2020. Aș dori să vă întreb dacă considerați că este vorba de un obiectiv care poate fi îndeplinit. Știți foarte bine că situația se agravează, tot mai multe state sunt vulnerabile la aceste șocuri din, în urma crizei financiare și a schimbărilor climatice se confruntă cu un număr din ce în ce mai mare de șomeri și este foarte clar că, de fapt, comunitatea internațională nu a atins obiectivele pe care și le stabilise în programul de acțiune. Și indicatorii pe care îi avem la dispoziție nu ne arată că situația s-ar îmbunătăți pe viitor. Aș dori să subliniez, la fel uh, ca și colegii mei, că am, am adoptat foarte multe rezoluții în decursul anilor și, din păcate, nu avem un mecanism concret pentru a vedea cum au fost puse în aplicare rezoluțiile noastre. Noi am făcut foarte multe recomandări atât statelor uh, membre ale Uniunii Europene, cât și statelor membre al Organizației Națiunilor Unite și cred că este, este esențial să existe un uh, mecanism de raportare asupra punerii în aplicare acestor rezoluții. Știți foarte bine că Parlamentul European are un rol important în hotărârea bugetului pentru uh, dezvoltarea Uniunii Europene și cred că într-adevăr ar fi foarte bine dacă ar exista să ar pune mai mult accent asupra răspunderii. Aș dori să vă întreb și următorul lucru. Cum puteți explica lucrul următor. În ciuda faptului că, de fapt, am dublat ajutorul oficial pentru dezvoltare între 2000 și 2010 și în ciuda faptului că investițiile străine directe au, cres- au crescut de 5 ori, lucru care a dus la anumite progrese în anumite state, Um, în ciuda acestor uh, uh, progrese, suntem încă mult în spatele obiectivelor pe care ni le-am stabilit. Credeți că putem învăța ceva sau învăța ceva până acum? Maintenant à la Commission, représentée par Monsieur Craig McKaid. Are cuvântul reprezentantul Comisiei, domnul Craig McKaid. Aveți 5 minute la dispoziție. Thank you, Madam Chairman. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte succint. Cred că Comisia um, își dă foarte bine seama de faptul că Consiliul a adoptat concluziile uh, Consiliului care stabil, stabilește foarte clar liniile directoare pentru participarea la Istanbul. Din păcate nu l-am ascultat pe domnul Gore, însă cunosc raportul uh, dânsului. Uh, ne-am confruntat și noi cu aceleași date în pregătirea conferinței de la Istanbul de săptămâna viitoare. Aș dori să spun câteva lucruri uh, despre rolul Uniunii Europene. Un lucru important în acest context. Uh, Uniunea Europeană a avut un rol important în procesul de uh, dezvoltare și cred că este este bine să nu uităm de faptul că Uniunea Europeană, Uniunea Europeană reprezintă cel mai mare uh, donator pe plan mondial. Anul trecut uh, am pus la dispoziție 53 de miliarde de euro, cu 5 miliarde mai mult decât anul anterior. Facem parte din uh, parteneriatul pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Uh, suntem convinși, desigur, că avem nevoie de un parteneriat mult mai puternic pentru a îndeplini aceste obiective. În cadrul acestui parteneriat sunt implicați mai mulți actori și știți foarte bine că negocierile continuă încă în New York pe marginea documentului final de la Istanbul. După părerea noastră, țările cele mai puțin dezvoltate trebuie să aibă un rol important și este foarte important ca acestea să-și asume să-și asume schimbările politice necesare pentru a putea uh, colabora mai bine cu țările dezvoltate. Noi, în, uh, conclu- în concluziile Consiliului, ne-am, am, ne-am referit la trei aspecte foarte importante care ar trebui să fie discutate la Istanbul și cred, cred că le cunoașteți și dumneavoastră. Trebuie să combatem vulner, vulnerabilitatea țărilor uh, cele mai puțin dezvoltate, apoi să creăm un uh, mediu care să permită acestora să se dezvolte și în, acela, în al treilea rând să existe o creștere inclusivă în aceste țări. Cred că nimic din cele spuse până acum în această dezbatere contrazic aceste trei uh, obiective și aceste trei aspecte importante. După cum am spus, Uniunea Europeană este cel mai mare donator. Desigur, este nevoie de mai mult ajutor pentru dezvoltarea acestor țări și este nevoie de condiții propice pentru, pentru această dezvoltare. Noi ne-am atins uh, angajamentele nu doar în ceea ce privește um, ajutorul, dar și în ceea ce privește altor uh, măsuri, cum ar fi accesul pe piața Uniunii Europene, am uh, revizuit um, regulile de origine pentru produs- produsele venite din uh, aceste țări, am uh, înregistrat progrese și în ceea, și în ceea ce privește datoriile și am avut uh, inițiative în ultimii ani care au fost în beneficiul uh, acestor țări cele mai puțin dezvoltate. Aș aduce aminte aici de facilitatea referitoare la uh, alimente, uh, lucruri concrete care, de care au beneficiat aceste uh, state. Ne-am, uh, ne-am uh, rea, reafirmat angajamentul de a pune la dispoziție 0,7 din venitul național uh, brut pentru aceste, pentru aceste resurse financiare de destinate dezvol- ajutorului pentru dezvoltare și cerem și celorlalți parteneri internaționali să-și să continue pe această linie. O să mă, o să mă opresc acum și sunt curios de cele ce vor fi discutate la Istanbul. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Cor pentru a răspunde la întrebări și având în vedere că această discuție foarte interesantă a fost deja lungă, mai aveți 10 minute la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor pentru întrebările interesante. Pentru a răspunde, voi începe mai întâi cu întrebările doamnelor. Și anume întrebările celor două doamne de la dreapta mea și apoi uh, celorlalți uh, deputați. Doamna Teo Haros, ați spus că această prezentare are efectul unui duș rece. Poate că așa vi s-a părut, dar eu cred că există și semnale pozitive. Acest ultim program de acțiune a fost mai eficient decât cele două dinaintea lui. Cred că trebuie să privim înainte în mod optimist, să considerăm că lucrurile se pot schimba, e posibil. Da, țările cele mai puțin dezvoltate pot să se dezvolte. Nu aș dori să vă las cu efectul unui duș rece, aș dori să vă las și cu un sentiment uh, că țările cele mai puțin dezvoltate se pot dezvolta și partenerii pentru dezvoltare pot să le ajute în mod util. Doamna din dreapta mea, căreia nu-i văd numele, doamna Crețu. M-a întrebat care sunt învățămintele învățate de pe urma acestei perioade de dezvoltare uh, economică, dar cu puține schimbări la nivel social. Tocmai aceasta este întrebarea cheie. Care este principalul efect? Răspunsul nostru este uh, că nu ne-am concentrat suficient pe sprijinul producției și ocupării. Considerăm că trebuie să ne confruntăm pe sprijinirea producției agricole, dar și producției uh, în afara agriculturii. Și de asemenea trebuie să răspundem provocării ocupării forței de muncă. Aceasta este răspunsul nostru, dar într-adevăr ați spus cea mai bună întrebare. Ați întrebat de asemenea dacă ideea că jumătate din uh, țările cele mai puțin dezvoltate uh, este în această situație de țări cele mai puțin dezvoltate până la jumătatea programului, este fezabil sau nu acest lucru? Voi răspunde. Din punctul meu de vedere, acest obiectiv, din punct de vedere tehnic, este prea ambițios. Dar Întrebarea critică este ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă faptul uh, că noi stabilim obiectivul ca 50% din țările cele mai puțin dezvoltate să iasă din această situație până la jumătatea perioadei. Cred că de punct de vedere filozofic este foarte important acest lucru, pentru că ce înseamnă uh, să depășească această situație înseamnă că vor ieși dintr-o situație de asistență specială. Deci, depășesc uh, situația în care au nevoie de sprijin deosebit din partea uh, comunității internaționale. Deci, iată ce spune de fapt când se spune că jumătate din țări să iasă în această situație. Că trebuie să oferim această asistență acum pentru a nu mai trebui să o oferim pe viitor. Iată ce înseamnă acest obiectiv. Acesta are multă semnificație și dincolo de aspectul pur tehnic, această noțiune că 50% dintre ele se depășească statutul este uh, un obiectiv important care spune multe. Acum voi trece la intervenția lui Michel, care mai întâi a vorbit despre guvernanță. Și acesta cred că este firul roșu al tuturor acestor întrebări este problema guvernanței. Și a făcut apoi legătura cu corupția și s-a întrebat dacă ajutorul funcționează. Domnul Bergman a întrebat de ce guvernanța nu este un pilon al acestui ajutor. Noi nu am considerat că guvernanța este o problemă tematică. Am considerat că este un element legat de toate celelalte intervenții, dar modul în care o privim noi este legat de crearea cap- capacităților statale pentru a folosi acest ajutor pentru dezvoltare și, de altfel, raportul din 2009 se numește Starea și dezvoltarea guvernanței și am în, în, introdus noțiunea de guvernanță pentru dezvoltare ca fiind o noțiune care exprimă ceea ce am considerat noi că trebuie să fie guvernanța. Și lui Michel a vorbit despre această idee, capacitatea statului de a oferi servicii pentru ca oamenii să poată să trăiască demn, corect. Și cred că aceasta este o bază excelentă pentru a defini buna guvernanță dar noi am mai adăuga faptul că o țară are o viziune pentru dezvoltare și anume în ce direcție dorește să se orienteze pe viitor și stabilește standarde sociale, cum sunt mecanismele dumneavoastră de uh, răspundere în fața cetățenilor pentru a găsi modalități de a transpune în practică această viziune pentru dezvoltare. Și deci considerăm că avem exemple de țări care au reușit uh, să te dezvolte, uh, să obțină o creștere economică și o reducere importantă a sărăciei și astfel am, uh, ni s-au oferit exemple pozitive de modul în care pot fi făcute lucrurile. Și de multe ori aceste țări au pornit de la capacități statale foarte reduse și le-au dezvoltat pe baza unor centre de excelență, de excelență Și cred că problema pe care încerc să o reflect în prezentarea mea este faptul că aceste țări uh, nu au resursele interne pentru o adevărată guvernanță modernă în momentul de față. Din punct de vedere fizic este imposibil să se realizeze această uh, situație dorită. Poate cu 20% din PIB-ul lor ar putea face acest lucru. Și, dar, într-adevăr, dar 20% din, din PIB-ul lor este o sumă foarte mică. De aceea depinde atât de mult de ajutoarele externe. Și așa cum a spus și lui Michel și alții, această relație între ajutor și guvernanță stă la baza evoluțiilor. Dumneavoastră vorbesc despre un contract social cu control și criterii de control. Noi considerăm că nu asta trebuie să facem, ci să permitem acestor țări să-și asume propria responsabilitate, să le permitem în același timp să experimenteze. Știu că acest lucru prezintă dificultăți uh, pentru aplicarea mecanismelor financiare și de răspundere financiară, dar cred că trebuie să ajutăm țările cele mai puțin dezvoltate nu doar pe termen scurt. Dacă dorim să obținem rezultate acum, imediat, nu vom reuși acest lucru, pentru că va dura. Va dura ceva vreme și de aceea e nevoie ca aceste țări să-ți facă propriile experimente. De asemenea, ați vorbit despre rolul uh, relațiilor sud-sud. Este important să nu uh, aibă loc un nou proces de recolonizare eu cred că anumite abordări inovante pentru oferirea ajutorului pot să apară și să fie folosite și trebuie să încurajăm aceste abordări. Domnul Guerrero a vorbit despre ajutorul tehnologic. Cred că acesta este un domeniu care are potențial uh, de abordări inovante. Am menționat de asemenea importanța OMC-ului. Um, bineînțeles, chiar țările cel mai puțin dezvoltate cer de exemplu, recordă timpurie. Deci cer anumite lucruri care să fie rezultatul rundei de la Doha ca ele să poată să uh, nu mai fie legate de concluziile de la Doha. Acesta este un mesaj important. Domnul Bergman a vorbit despre guvernanță, dar a vorbit și a pus o întrebare specifică în legătură uh, cu politica comercială pentru bunuri. Și anume, noi avem două, două obiective pe de o parte, reducerea volatilității sau impactului volatilității prețurilor și, pe de altă parte, să încercăm să ajutăm țările cele mai puțin dezvoltate uh, pentru a obține mai multe venituri interne din resursele lor naturale și să le ajutăm să gestioneze mai bine aceste venituri obținute. În ceea ce privește volatilitatea, cred că cea mai bună opțiune este este finanțarea de urgență, într-o formă sau alta, și um, mecanismul uh, flex, flexibil pentru volatilitate, poate fi folosit uh, în mod pozitiv. De asemenea, tot pentru a obține venituri mai mari din uh, resursele naturale, putem face lucruri simple, cum ar fi să ajutăm țările cele mai puțin dezvoltate să uh, conștientizeze mai bine care le sunt resursele din punct de vedere geologic și în negocierea acestui lucru ar putea fi util. Obiectivele de dezvoltare trebuie să fie atinse, dar noi considerăm că pentru a face acest lucru, un element critic este să ne asigurăm că uh, se investește mai mult în producție și uh, cred că trebuie să se depășească strict ajutorul pentru agricultură, pentru că ajutorul pentru agricultură a făcut rău, a făcut mult rău țărilor cel mai puțin dezvoltate dar e nevoie de folosiri noi, inovante ale ajutorului, deci, pentru a crea întreprinderi mici și mijlocii, pentru a ajuta la crearea întreprinderilor mici și mijlocii în aceste țări. Aș dori în încheiere să vă mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care mi l-ați acordat și vă urez numai bine. Știu că în, uh, un, uh, LDC3 există o dimensiune parlamentară foarte importantă și sper că astăzi vă veți putea transmite mesajele dorite. Vă mulțumesc! O să revenim acum la cele două puncte anterioare de pe ordinea de zi și anume 6, mandat pentru trilogul privind proiectul de buget pentru 2012. Mai întâi, Comisia noastră pregătește un aviz pentru Comisia Buget, pentru trilogul privind buget, proiectul de buget pentru 2012. Voi da imediat cuvântul domnului Görens. Am întârziat puțin, așa că aveți 10 minute la dispoziție. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Nu am nevoie nici de 10 minute. Am avut deja o primă discuție cu privire la același subiect. Vă rog să îmi dați voie să vorbesc. Am senzația că sunt mai degrabă la piață decât la o întâlnire a comisiei. Vreau să vă reamintesc că am avut o discuție deja cu privire la acest subiect și comisia m-a rugat să definez mai întâi axele prioritare ale comisiei noastre, așteptările comisiei noastre vis-a-vis de proiectul de buget general pentru anul viitor și am reținut cam uh, șase puncte pe care o să vi le reamintesc pe scurt. Cred că toată lumea a spus că avem nevoie de noi resurse pentru Uniunea Europeană. Fiscalitatea inovatoare este o, o pistă care trebuie analizată. Am avut o formulare destul de vagă vis-a-vis -vis de această cerință, dat fiind faptul că așteptările sunt foarte, foarte mari și foarte diversificate. Dar în principiu este vorba despre o nouă taxare inovatoare și, din perspectiva mea, foarte uh, acceptată și de comisie. În al doilea rând, asistăm în cadrul acestui raport la lupta împotriva sărăciei, și dacă spunem că uh, scopul declarat ar fi lupta împotriva sărăciei, ar trebui să acceptăm și corolarele, și anume că dacă continuăm să investim în țările emergente, mai ales pe motiv că și acolo trebuie să luptăm împotriva sărăciei, o să avem o problemă. De altfel, cred că ar trebui să discutăm această problemă mai în detaliu și înainte de această reuniune m-am întâlnit cu reprezentanții Concord și am discutat uh, dacă trebuie încă să finanțăm lupta împotriva sărăciei în China, Brazilia și India, dat fiind faptul că sute de milioane de săraci trăiesc încă în aceste state. Din punctul meu de vedere, eu cred că, sigur, trebuie să stimulăm aceste țări să își crească redistribuirea bogățiilor generate datorită ratei de creștere foarte ridicate, uneori chiar de peste 10%, pentru că ele trebuie să lupte împotriva sărăciei și nu uh, Uniunea Europeană și nu bugetul Uniunii Europene trebuie să transfere fonduri în acest sens. De altfel, în ultimii 30 de ani, felul în care au evoluat lucrurile arată că din, 19, din creșterea de 19 miliarde de dolari, foarte puțini ajung la săraci. Deci trebuie să acționăm în acest sens Concluziile mele nu sunt definitive, dar trebuie să ne gândim că uh, este un element care va reveni în discuțiile noastre. În al treilea rând, vis-a-vis -vis de schimbările climatice, s-a întâmplat deja la Copenhaga și se va mai întâmpla și în vi viitor. Banii investiți în pentru atenuarea impactului schimbărilor climatice asupra țărilor în curs de dezvoltare trebuie, din perspectiva noastră, să fie sume suplimentare. Am uh, repetat această cerință și sper să nu mai trebuiască să o fac și în viitor. În al patrulea rând, am spus deja, trebuie să ne concentrăm pe țările cele mai sărace, pentru că dacă nu, riscăm să uh, apar alte probleme, în al cincilea rând trebuie să facem astfel încât inițiativele luate deja să nu sufere de lipsă de fonduri. Mă gândesc mai ales la fondul de luptă împotriva SIDA, tuberculozei și malariei. Și aici sper că situația să se poată debloca. A avut loc o discuție în cadrul Parlamentului European în prezența comisarului Piebalgs, care, sigur, trebuie să ia măsuri de precauție pentru uh, aceste sume, dar există anumite țări care bl- își blochează contribuția la acest fond, spunând că trebuie să lupte împotriva corupției. Dar fondurile pentru lupt, fondul pentru luptă împotriva SIDA, malariei și tuberculozei nu are nimic de reproșat. A fost uh, un fond foarte bine folosit și atunci nu trebuie să confundăm autorii crimei pe cei cu, uh, cu cei care luptă împotriva fraudelor. Apoi există câteva reflexii referitoare la reechilibrarea bugetului și la complementaritate. Insist și asupra faptului că Uniunea Europeană trebuie să aibă un fel de centru de cercetare a propunerilor pentru a susține mai bine, din perspectivă științifică, politica de cooperare pentru dezvoltare am putea face acest lucru într-o instituție care să țină de comisie în urma fuziunii Direcției Generale Cooperare și Dezvoltare. Iată care sunt observațiile mele. Cam atât ar fi. Mulțumesc, spune președinte. Are cuvântul domnul Stas. Eh, eh, Mulțumesc. Voi fi succint pentru că suntem deja în întârziere. În numele grupului meu vreau să subliniez mulțumirea mea vis-a-vis -vis de uh, propunerea domnului Charles Görens pentru bugetul pentru 2012. Mai înțeles, prima sa recomandare privind introducerea unei taxe pentru tranzacțiile financiare și, uh, și reducerea sărăciei. Într-adevăr, lupta împotriva uh, schimbărilor climatice este esențială și apoi țările emergente trebuie să facă obiectul unei dezbateri. Dați-mi voie să evoc un punct care va reprezenta un amendament din partea grupului nostru. Nu ați vorbit despre mediu, ci doar despre schimbări climatice. Astfel încât voi depune un amendament uh, conform amendamentelor 44 și 45 pentru a sublinia rolul și legătura uh, dintre mediu și dezvoltare. Astfel, raportul noastră va fi și mai clar, dar aceasta este singura mea observație. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Berman, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații mai întâi, raportul lui Charles este unul excelent. În primul rând, taxa pe tranzacțiile financiare este poziția Parlamentului European, subliniată și în trecut și trebuie să avansăm în acest sens. Statele membre sunt cele care, în concluziile Consiliului, au evocat tranzacțiile mondiale. De ce se vorbește despre acest lucru? Ei bine, pentru a scăpa de responsabilitate, spunând că e vorba de o taxă mondială care nu va deveni niciodată realitate și de aceea trebuie să vorbim despre o taxă europeană. Apoi ar trebui să punem accentul pe punerea la dispoziție de fonduri pentru luptă împotriva sărăciei, dar apare problema în cadrul viitorului buget când este vorbit despre, se va vorbi despre finanțarea BAM și ICI+. Și aici suntem uh, în discuții cu Comisia și Consiliul. În ceea ce privește modificările climatice, noi, ca socialiști, suntem de acord cu Barstas atunci când spunem că uh, trebuie să adăugăm și mediul la acest element. Apoi, uh, al patrulea punct, economiile emergente. Majoritatea săracilor locuiesc în, încă și în Brazilia, China și India și este o problemă nu putem spune că aceste țări nu mai au nevoie de ajutor pentru dezvoltare. Ar fi o greșeală. Mă gândesc că poate ar fi necesară o diminuare treptată a acestui ajutor sau un sistem de cofinanțare. Să spunem că în țări ca India, de exemplu, există suficient, unde există suficientă bogăție pentru a cumpăra autoturisme Jaguar, de exemplu, uh, ei au și banii necesari pentru a-și uh, susține săracii și să începem cu cofinanțarea. Sau putem uh, cere guvernului indian să cofinanțeze aceste proiect, programe pentru a nu pierde fonduri și a, a, asigura că nu apare o, un așa numit sevraj vis a -vis de lipsa acestor fonduri. Apoi, cifra de 10% mi se pare interesantă. Aici, domnule Görens, nu cred că trebuie să folosim procente neapărat. Ajutorul umanitar va fi din ce în ce mai necesar și în anii următori, fie și pentru faptul, doar pentru faptul că urbanizarea crește și uh, în cazul unei, uh, unui dezastru natural, ajutorul umanitar va fi mult mai necesar, pentru că în trecut oamenii trăiau mai mult uh, la țară și acum un dezastru ar costa mai mult, nu doar în ceea ce privește viețile umane, ci și în ceea ce privește distrugerea clădirilor și de aceea cred că ar fi nevoie de o creștere a acestui buget. Am să mă opresc aici. Mulțumesc, doamna Teocară, să aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu insist asupra faptului că în nicio țară în curs în nicio țară care dezvoltă arme nucleare sau investește în programe de satelit, nu ar trebui să mai uh, trimitem ajutoare pentru dezvoltare, mai ales când vine vorba despre țările care dezvoltă arme nucleare, pentru că sunt state care, dacă au bani suficient pentru aceste programe nucleare, atunci ei pot să-și folosească fondurile cum vor. Colegul meu a spus ceva foarte important și mă bucur să constat că este vorba de ceva care se referă și la sănătate și la lupta împotriva SIDEI sau tuberculozei, sunt într-adevăr proiecte finanțate așa cum trebuie. Dar trebuie să fim atenți și la alte uh, boli, la maladiile săracilor, ca să le spunem așa, care ar putea fi vindecate foarte simplu, cum ar fi gastroenterita, care constituie um, motiv de deces al tinerilor în Africa. Și apoi există medicamente create, medicamente noi, care ar permite reducerea acestor maladii și a deceselor cauzate de ele. Așadar, cred că ar trebui să acordăm un buget mai mare pentru genul acesta de acțiuni. Mulțumesc, are cuvântul Comisia reprezentată de domnul Martin Hamilton. Thank you, Madam Chair, and uh, we're grateful for the point. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Suntem recunoscători pentru cele spuse de membrii acestei comisii referitoare la, bu- la buget. Desigur, suntem într-o perioadă în care vedem cât de importantă este rubrica 4 în contextul lipsei de resurse. În acest context, aș dori să mă refer la această idee conform căreia ar trebui să existe un raport proporțional între ajutorul umanitar și ajutorul pentru dezvoltare. După părerea mea, problema nu este atât de simplă, nu este atât de simplă faptul că um, ajutorul umanitar nu a fost finanțat prea mult, ci în general ambele, ambele categorii de ajutor au fost subfinanțate în uh, trecut. Apoi, în ceea ce privește ajutorul umanitar, nu cred că trebuie să stabilim o rată concretă, deoarece nevoile pot varia de la un an la altul. Trebuie să ne asigurăm că în cadrul unui buget toate nevoile vor fi, se va ține seama de toate nevoile, indiferent că este vorba de ajutor umanitar sau ajutor pentru dezvoltare. Spunând toate aceste toate aceste lucruri, cred că am fost generoși în ceea ce privește ajutorul uh, umanitar. Tra- am fost foarte activi în acest uh, domeniu. Apoi, celelalte lucruri uh, abordate. A fost foarte interesant să aud comentariile referitoare la India, China și Brazilia. Este un aspect uh, dificil și și noi ne-am referit la acest lucru în uh, Cartea Verde. Uh, și în curând uh, vom prezenta o comunicare despre impactul politicii de dezvoltare. Unele, lu- unele lucruri uh, din uh, Cartea Verde vor fi transformate în propuneri concrete. Cred că aceste propuneri vor răspunde um, la îngrijorări legate de um, situația întreprinderilor mici și mijlocii și accesul la finanțare. Ne dăm seama că este vorba de un sector important în cadrul politicii de dezvoltare. Cred că vom răspunde și la întrebarea referitoare la impactul ajutorului pentru dezvoltare. Am ascultat cu foarte mare atenție comentariile domnului Michel înainte, însă nu cred că este nevoie ca în cadrul din următorii ani să demonstrăm mai mult uh, care este impactul concret al ajutorului nostru pentru dezvoltare. Apoi cred că sunteți uh, conștienți uh, de faptul că se discută organigrama DEFCO și sper că acest lucru va răspunde îngrijorările domnului Gărens legate de nevoia de a avea o viziune strategică. Vă mulțumesc! mulțumesc. Domnule scurt cuvântul pentru a acest punct. Mulțumesc, doamnă președinte. Am provocat când am spus că țările emergente nu mai au nevoie de ajutor public pentru dezvoltare. Și discuția este în toi și mă bucur de asta. Mă bucur de faptul că colegii mei au citit raportul Thais Sverman, nu știm cu el niciodată, dar se pare că l-a citit și chiar dacă nu este de acord, este un lucru foarte pozitiv faptul că cel puțin știe care este ideea mea. Voi fi foarte ferm. Sărăcie există și în Uniunea Europeană. Și nu putem lupta împotriva acestei sărăcii folosind fondurile pentru uh, ajutorul public pentru dezvoltare. La fel și în țările emergente. Acestea au suficiente resurse și vreau să-mi explice Comisia de ce am continuat să alimentăm și să sancționăm oameni politici care sunt incapabili să redistribuie mai bine o parte din bogății în interesul celor mai săraci. Cred că trebuie să avem o dezbatere cu țările emergente pe această temă și doamna Teoharos m-a sprijinit uh, în ideea mea și mulțumesc de altfel. Dânța are absolută dreptate spunând că aceasta este în primul rând o responsabilitate a țărilor emergente. Un alt aspect. Um, raportul ajutor umanitar, ajutor pentru dezvoltare. Bineînțeles, întotdeauna trebuie să mobilizăm fondurile necesare pentru a răspunde la situații de urgență, dar dacă facem o adevărată distinție între ajutorul umanitar și Majoritatea fondurilor sunt înghizite de ajutorul umanitar de urgență și cooperarea pentru dezvoltare propriu-zis, ne dăm seama că prima politică, deci cea legată de ajutorul umanitar, reprezintă o reacție, un răspuns la un eșec pe care trebuie să-l prevenim și pe de altă parte să investim în viitor. Am uh, și eu anumită experiență în acest domeniu. Uh, și experiență bună cu aceste raport, 10% pentru ajutor umanitar și 10% prin ajutor pentru dezvoltare în sine. Un ultim aspect. Nu s-a opus nimeni la, legătură cu ceea ce am scris, um, legătură cu taxa pe tranzacțiile financiare. Notez acest lucru și revin, în fine, în final, asupra problemelor țărilor emergente, eu nu sunt pentru a opri finanțarea de azi pe mâine, ci în, uh, ci în mod treptat pentru uh, ca uh, țara respectivă încet încet să preia responsabilitatea pentru a compensa fondurile venite din partea Uniunii Europene. Dacă suntem de acord, ne oprim aici. Mulțumesc, Thais. Termenul pentru depunerea amendamentelor este data de 5 mai, ora 17. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Vom discuta cele 68 de amendamente depuse la proiectul de raport al domnului Charles Gerens din nou privind viitorul sprijinului bugetar al UE acordat țărilor în curs de dezvoltare. Domnule Gerens, aveți din nou cuvântul pe această temă foarte importantă. Mulțumesc! Trebuie să vă spun că nu am de gând uh, să comentez cele 68 de amendamente, nu am niciun chef să fac acest lucru, doresc să vă prezint în general cele 68 de amendamente. Aceste amendamente se bazează pe atitudini mergând de la euforie la scepticism de la supraestimarea ajutorului bugetar și prudența exagerată. Și iată, între aceste două extreme se situează practic toate amendamentele depuse la raportul meu. Aș dori să procedez astfel. Ezit, am ezitări în legătură cu multe amendamente. Pentru că E greu să găsim uh, un punct de echilibru între uh, cutezanță și prudență. Există anumite amendamente care insistă asupra prudenței în domeniul bugetar și au și acestea au dreptate. Dar dacă nu se propune nimic, nu putem accepta așa ceva. Trebuie să ne asumăm riscuri. Dacă facem această meterie, meserie fără a ne asuma riscuri, atunci ne lăsăm de meserie. Ajutorul public pentru dezvoltare, cooperarea pentru dezvoltare sunt lucruri care se concretizează într-un cadru foarte complex, un cadru politic și așa mai departe foarte complex, cu o guvernanță insuficientă. Și aș dori aici să fac referire la vechea zicală, mai bine un pahar pe jumătate plin decât pe jumătate gol, pentru a explica astfel lucrurile. Dacă paharul este pe jumătate plin sau pe jumătate gol, uh, conținutul uh, paharului rămâne același, dar dacă uh, acest pahar pe jumătate plin sau pe jumătate gol este pe cale de a se umple, trebuie să considerăm această situație diferită de situația în care uh, paharul pe jumătate plin uh, se varsă sau e pe care să se verse. Deci o, tehni- o, o un tendință spre mai bine e de preferat unei tendințe spre mai rău. Deci, Trebuie să spunem, să adresăm comisiei care pune aplicarea aplicare aceste uh, programe că trebuie să procedeze pe bază de riscuri calculate. După cum a spus, majoritatea amendamentelor se înscriu între euforie și scepticism. Doresc să reamintesc de asemenea faptul că cu o ocazie precedentă am spus că în domeniul cooperării pentru dezvoltare din secolul trecut încoace, s-au produs o serie de evenimente care se pot înscrie în următoarea perspectivă. s a început cu decolonizarea, apoi a urmat asistența pur și simplu. Am înlocuit-o cu o abordare cam paternalistă. La un moment dat s-a trecut uh, la etapa următoare, nu s-a mai uh, s-a interzis să se vorbească despre condiționalitate. Comisia a pus capăt acestei abordări pe care aș numi o irresponsabilă de atunci și Comisia a avut înțelepciunea să impună o condiționalitate inteligentă, a avut loc o descentralizare și sprijinul bugetar se situează în prelungirea logică acestor, acestei tendințe. Bineînțeles, trebuie îmbunătățită guvernanța, controlul Gestionarea riscului este inevitabilă, dar trebuie să facem recurs, să, să avem recurs și la principiul proporționalității. Ceea ce se întâmplă astăzi cu uh, Fondul uh, pentru lupta împotriva sida, tuberculozei și malariei, după cum am spus în discuția precedentă, sumele deturnate sunt scandalos de mari. Dar acest lucru nu trebuie să-i facă pe donatori să oprească finanțarea și anumiți donatori pun sub semnul eh, întrebării toate sumele promise pentru 2011. Dacă continuă cu această atitudine, această exigență, e foarte probabil ca eh, bolnavii de SIDA săraci vor fi cei care vor suporta consecințele. Și e ultima, ultima, am o ultima întrebare pe care o voi pune comisiei. Aș dori ca și comisia să evalueze critic amendamentele, să ne spună care amendamente ar putea sta la baza, ar putea reprezenta dificultăți în gestionarea sprijinului bugetar. Dacă există, deci, amendamente care ar pune pur și simplu sub semnul întrebării capacitatea de finanțare a Comisiei să ne spună acest lucru. Deci întreb Comisia dacă aceste amendamente nu se opun însuși principiului operaționalității politicii respective. Mulțumesc! Merci beaucoup. Vă mulțumesc. Domnul Guerrero are cuvânt. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să-i mulțumesc și domnului Gărens. Am discutat, într-adevăr, deja pe marginea acestei teme în cadrul unor întâlniri anterioare ale comisiei noastre. Și aș dori să spun că și eu sunt raportor pe același subiect în cadrul adunării ACP a Parlamentului, cu țările ACP a Parlamentului European. Noi ne vom întâlni în câteva săptămâni în Budapesta și aș dori să-i spun domnului Găres, ținând seama de propriile um, sale gânduri și ținând cont și de întâlnirea cu țările ACP, am văzut că, într-adevăr, și în cadrul acestei întâlniri au existat aceste două tabere extreme, euforici și, pe de cealaltă parte, uh, sceptici. Extrema uh, entuziaștilor și extrema celor care au respins uh, toate propunerile. Cred că este, este bine să fii suficient de uh, viteaz și în ceea ce privește politica de, de, de dezvoltare, trebuie să, ad, să aducem niște schimbări. Eu cred că mă număr printre cei curajoși. Nu aș spune că sunt uh, euforic, deoarece eufo- eufo- dacă ești euforic, poate unii consideră că este un lucru exagerat, însă este foarte bine să fii curajos, pentru că dacă dorești să faci uh, ceva concret, trebuie să dai dovadă de curaj. Însă trebuie să există niște condiții. În primul rând, um, în primul rând, trebuie să știi foarte clar ce se uh, întâmplă. Trebuie să existe o contabilitate foarte clară pentru că doar astfel putem să, să reacționăm în mod adecvat și eventual să dăm dovadă de mai mult curaj pe viitor. Sau, dacă situația este alta, atunci să fim curajoși să spunem că este nevoie să aducem anumite modificări pentru a îmbunătăți lucrurile care nu funcționează. Deci, în acest uh, spirit am uh, depus amendamentele amendamentele mele. Și cred că am uh, urmat această filosofie să fim uh, curajoși și în același timp să, monitor, să monitorizăm uh, cât de curajoși suntem. Trebuie să există o, o gradualitate a măsurilor adoptate. Nu putem spune că vom uh, Uh, modifica în imediat uh, toate, toate măsurile de, și toate formele ajutorului pentru dezvoltare. Însă, pas cu pas, ar trebui să punem mai mult accent pe ceea ce ne uh, dorim noi să facem și să ducem în centrul ajutorului pentru dezvoltare aspectele care sunt pentru noi importante. Desigur, această abordare nu trebuie să fie una care să excludă alte modalități de oferire a ajutorului pentru dezvoltare. În ceea ce privește condiționalitatea, cred că trebuie să există un, un, un fel de condiționalitate pentru ajutorul pentru dezvoltare, însă trebuie să existe și uh, stimulente. Dacă ajutorul de dezvoltare se concentrează doar pe, uh, doar pe domeniile clasice, uh, sistemul educațional, sistemul de sănătate și așa mai departe, uh, ar trebui să mă refer la o situație din trecut. Ar trebui să ne folosim de ajutorul oficial pentru dezvoltare, pentru a întări um, guvernele din aceste țări, pentru a consolida capacitățile acestor guverne de a gestiona și a singură situația respectivă. În final, noi, instituția Parlamentului uh, Parlamentul European are un anumit rol în cadrul Uniunii Europene și eventual ar trebui ca um, țările primitoare să aibă un rol asemănător. La fel, același lucru este valabil și pentru societatea civilă în sensul întăririi capacității guvernelor respective de a acționa trebuie ca acestea să înțeleagă că sunt monitorizate, sunt urmărite și trebuie să fie deschisă unui uh, dialog și trebuie să existe un uh, rol pentru societatea civilă. Domnul Stas are acum cuvântul. de puțin în întârziere, așa că rapid, vă rog. Da, voi fi foarte succint. Eu sunt raportor din umbră în Comisia Buget și m-am temut că se va, se va vorbi aici prea mult de euforie și va exista apoi uh, colegi care vor fi foarte sceptici în ceea ce privește bugetul uh, pentru dezvoltare. Uh, am uh, văzut până la urmă că a fost vorba de o dezbatere foarte armonioasă în Comisia uh, pentru Bugete și uh, propunerile mele, după părerea mea, sunt sunt echilibrate. Pe de o parte, între a, mijloacele care există și modul în care sunt folosite acestea pentru a exista anumite garanții. Acest lucru este valabil pentru Comisia pentru Control Bugetar și pentru avizul acestei comisii. Apoi, în ceea ce privește acest aviz, eu am uh, semnat și am, am cosemnat anumite amendamente și, în mare, noi avem aceleași păreri ca domnul Charles uh, Gărens. În ceea ce privește amendamentele 40 și 42. Aici am dorit să consolidăm independența și autoadministrarea țărilor care primesc uh, fonduri. Cred că um, acest lucru este valabil și a fost uh, afirmat și în cadrul altor uh, discuții. Ar trebui ca uh, țările respective să, uh, să, să fie implicate mai mult în elaborarea în elaborarea strategiilor respective, desigur, prin implicarea uh, societății civile. Apoi, în ceea ce privește amendamentul 59, aici se reflectă lucruri spuse deja în uh, rapoarte anterioare. Se pune întrebarea dacă există nevoie de ajutor oficial pentru dezvoltare pentru țările care au la dispoziție resurse naturale foarte importante. Poate uh, în cazul acestor țări ar trebui să existe un uh, mecanism de, de renunțare treptată la acest, uh, la acest ajutor. Apoi, la amendamentul 20 și 21. Aici, do- ce dorim să spunem este faptul că ajutorul oficial pentru dezvoltare reprezintă doar o soluție intermediară care să acopere perioada până în momentul în care uh, statele respective uh, sunt capabile să gestioneze singure situația din, uh, din țările respective. Mă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Kastler are cuvântul. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu domnului Gorens în numele PPE-ului pentru munca dânsului. Noi am înaintat uh, împreună două amendamente și aș dori să spun inițial uh, um, câteva lucruri critice față de atitudinea Comisiei. Mă miră faptul că evaluarea și monitorizarea și controlul nu este adus în discuție de către discuție. După părerea mea, este o foarte mare greșeală. După părerea mea, este foarte important ca noi, Parlamentul, să cerem acest control, împreună cu Comisia pentru Buget și pentru Control Bugetar. Însă, este un pas înainte uh, propunerea domnului Gărens. Apoi, aș dori să spun că este important să, cre- să creăm stimulente în uh, domeniul uh, politicii bugetare. Este bine să avem o atitudine uh, critică, într-adevăr, dar dacă uh, creăm stimulente, acesta, după părerea noastră, este drumul cel bun. Apoi, un alt domeniu în care este nevoie de stimulente, uh, în crearea, în consolidarea capacităților. După părerea mea, aici trebuie să sprijinim noi domenii taxele sunt foarte uh, importante. Ar trebui să începem să ne gândim cum am putea să ajutăm aceste țări ca uh, ele să aibă structurile financiare care să asigure o dezvoltare durabilă, astfel încât, uh, prin intermediul propriilor taxe, să, să um, ajungă la o dezvoltare durabilă. Cred că în acest domeniu am putea am putea avea stimulentele potrivite pentru ca ajutorul pentru dezvoltare să aibă consecințele pe care le dorim. Vă mulțumesc! Mulțumesc, care acum cuvântul reprezentanta uh, Comisiei, doamna Nicoleta Merlo. Thank you, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamna președintă. Comisia este încurajată de uh, recunoașterea importanței de către acestei comisii în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare. Comisia a avut un uh, rol important în dezvoltarea bugetului pentru ajutorul pentru dezvoltare, care va reprezenta și în continuare un instrument uh, important al Uniunii Europene. Foarte multe elemente au au, sunt importante și considerăm că ar trebui să fie prezentate și în politica viitoare. Aș dori să vă spun care sunt zonele în care evoluează această politică. Bugetul pentru ajutor pentru dezvoltarea Uniunii Europene va continua să pună accent pe strategiile asumate la nivel național Suntem uh, angajați în continuare în uh, sprijinirea uh, operațiunilor concrete. Fondurile sunt cheltuite doar în momentul în care există rezultate. Ne dorim în continuare să analizăm progresul și rezultatele concrete pentru ca ajutorul oficial pentru dezvoltare să, um, să, să fie mai eficient și rezultatele să poată fi comunicate publicului mai clar. Suntem de acord că este foarte importantă răspunderea pentru ca procesul de dezvoltare să fie într-adevăr unul inclusiv. Transparența și monitorizarea externă a bugetelor naționale și o abordare mai participativă sunt foarte importante. Pentru acestea avem nevoie de consolidarea capacităților acestor organisme în, în țările care sunt ajutate. ținem cont de, de recomandările ultimului raport al Curții de Conturi. În ceea ce privește amendamentul 20, atragem atenția că se cere Comisiei de a continua eforturile în sensul eficientizării ajutorului oficial pentru dezvoltare. Nu există însă concluzii referitoare la cazurile în care um, aceste fonduri sunt uh, abuzate. În ceea ce privește uh, mobilizarea uh, domestică, acestea sunt, uh, aceasta este foarte importantă pentru consolidarea rolului cetățenilor în țările respective. Dorim ca această dimensiune să fie accentuată în momentul în care evaluăm criteriile de eligibilitate, mai ales în ceea ce privește gestionarea publică. Însă, desigur, trebuie să ținem seama de contextul specific de la țară la țară. În acest context, aș dori să subliniez faptul că este foarte important să ținem cont de contextul care există în fiecare stat, uh, conform cu recomandarea 51. Este uh, adevărat că am putea aduce astfel mai, o valoare adăugată uh, mai mare dacă resursele naționale sunt gestionate uh, mai bine. Apoi, sprijinul bugetar nu este singurul uh, instrument pe care îl poate folosi uh, Comisia în momentul în care abordăm domeniul legat de dezvoltare și de taxe. So, I will give the floor now to, for Mr. Gerens. Doamna președinte, domn, domnul Gerens are cuvântul, uh, două minute. Mersi, doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că am spus deja esențialul în, în uh, prima mea intervenție. Vreau doar să vorbesc despre metoda de a continua. Vă propun să ne reunim pentru a încerca să ajungem la amendamente de compromis. Sunt unele idei care mi se par exagerate, dar uh, după o a doua lectură o să-mi formez o opinie definitivă și după ce voi fi primit uh, un răspuns din partea Comisiei, vis-a-vis -vis de amendamentele cele mai deranjante în uh, executarea unei politici uh, admisă în sens larg de Comisia de Dezvoltare. Deci pentru uh, acele amendamente care fac politica în sine neoperațională ar trebui să ne atrageți atenția. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la aceste discuții, care au îmbogățit uh, dezbaterile noastre cu privire la această chestiune de importanță crucială. Mulțumesc, spune președinta. Vă reamintesc că acest raport va fi votat pe 25 mai. Să trecem acum la vot. Punctul 9 de pe ordinea de zi. vom vota proiectul de aviz al uh, Izabelei Levin. Sper că aveți cartelele de vot. Haideți să facem un test. Vă propun să facem un test. Toată lumea să introducă cartelele de vot. Bon, le vot est ouvert. S-a deschis votul. Toată lumea votează. Nu, încă n-a votat toată lumea. <laughs> Nous avons un programme cherché. Faut, faut finir avant minuit. Avem un program de respectat, spune președinta. Il y a 22 Avem 22 de voturi. Bun, acum e bine. Oui. Ah oui. Donc on peut vote. Intervenția din sală. Vreau să votăm în grup. Da, vrem să vă propun votul în grup, spune președinta, dacă nu sunt uh, obiecții. Nu. Bun, atunci votăm pe amendamente. 1. Vă rog să ridicați mâna pentru. Cine e împotrivă și cine se abține. Deci se adoptă. M-am grăbit puțin, spune președinta. Amendamentul 2. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4 este caduc. Amendamentul 5, cine e pentru? Cine e împotriva? Cine se abține, se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum votăm electronic. S-a deschis votul. Tout le monde a voté. A votat toată lumea. S-a închis votul. Adoptat în unanimitate. Da, doamna raportor nu este aici. Voilà. Donc maintenant on passe... Trecem acum la proiectul de aviz al domnului Svensson. Amendamentul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. 2. Cine e pentru? Împotrivă. Să, cine se abține, dar mai bine verificăm. Amendamentul 2, vot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 3. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral al lui Judith Sargentini. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7. Doamnă președinte, amendamentul 1 nu a fost adoptat și dacă a fost adoptat, acesta nu este caduc? Ba da, se corectează președinta. Deci amendamentul oral se adoptă, atunci amendamentul 6 devine caduc și votăm amendamentul 7. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Se respinge. Opt, amendamentul 8. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm amendamentul 9. Pentru că nu ați votat. Deci vot electronic. S-a deschis votul. Amendamentul numărul 9. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri. Se respinge.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 Amendamentul 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Intervenție din sală. Putem vota în bloc până la amendamentul 21? De acord, spune președinta. Secretariatul îmi spune că avem un amendament de compromis și dacă acesta este adoptat, celelalte devin caduce. Deci amendamentul 18. Cine este pentru? Cine este împotriva? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul de compromis. Cine este pentru compromis? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendamentul 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Cine este împotriva? Cine se abține? Se adoptă. A doua parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 30. Vot pe părți. Prima parte. Amendamentul 30, ea președinta. Vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Cine e cont? Împotrivă. Cine se abține, se respinge. A doua parte. Pentru. A doua parte cade, spune președinta. Deci, votăm electronic avizul astfel modificat. S-a deschis votul. Tout le monde n'a pas encore voté. Nu a votat încă toată lumea. Mai lipsește un vot. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi pentru. Nous allons maintenant voter le rapport de... Votăm acum raportul domnului Mitchell. Amendamentul 12. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul de compromis A. Vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 13 devine caduc. Amendamentul 14, vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte. Cine e pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul de compromis D. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 avem un amendament oral Amendamentul 21, amendament oral. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. 22. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Să D'accord. Alors, amendement 21. Revenim la amendamentul 21. Cine este pentru? Am votat amendamentul oral la amendamentul 21, dar nu am votat amendamentul 21 în ține. Deci cine este pentru? Cine este împotriva amendamentului 21? Abțineri și este respins. Amendamentul 22. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Verificăm electronic a doua parte a amendamentului 22, spune președinta. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Îmi cer scuze, spune președinta. Amendamentul 23. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Verificăm. Deci, prima parte a amendamentului 23 s-a deschis votul. Voilà. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendement 31. Euh, Qui est pour? Amendamentul 31. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 32. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 33. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. Compromisul C. Cine este pentru? împotriva Abțineri. Se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 44. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm. Amendamentul 44. S-a des deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 45. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alors, il y a une petite complication, mais on va s'en sortir. Amendement... Avem o mică complicație, dar o să rezolvăm problema. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine este Cine se abține, se adoptă. Avem acum un amendament oral al verzilor. Vot pe părți. Amendamentul oral se aplică primei părți. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține, se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Există o mică confuzie. Uh, am crezut că va fi un vot, dar acum înțeleg că sunt două voturi. Eu am crezut că va fi un singur vot asupra amendamentului oral, dar acum văd că este în două părți. Da, m-am lămurit. Mulțumesc. În regulă, a doua parte a amendamentului nou acum. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mais c'est bien parce que si, si, adopté, le 5 tombe automatiquement. Alors, si bon, d'accord. D'accord. On vote, on vote les citations jusqu'au 6. Votăm considerațiile preliminare până la 6 în bloc. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum votăm raportul astfel modificat. Vot electronic. S-a deschis votul. Voilà, le vot est ouvert. Le vot est clos. S-a închis votul. S-a adoptat în unanimitate. Minunat. I changed nu avem nimic la chestiuni diverse. Și vă anunț că următoarea reuniune a comisiei noastre va avea loc la Bruxelles, marți, 24 mai, între orele 15 și 18 și jumătate și ma 25 mai de la 9 la 12 și jumătate și de la 15 la 18.30. Vom continua în această sală reuniunea coordonatorilor și invit pe cei care nu sunt coordonatori să părăsească sala. Oui, je les invite à quitter la salle. Ça va.